Mulțumesc domnului comisar Orban. Aici încheiem dezbaterile, vom trece imediat la vot, dar vreau să vă spun că astăzi la eh, explicațiile de vot am avut discuții și acum la CatchDI. Ordinea, eh, regulamentul prevede ca eh, după ce procedura CatchDI a fost declanșată să nu mai fie posibil pentru nimeni să își semnaleze dorința de a interveni. Este datoria mea să uh, vă informez în legătură cu asta. Pe viitor va trebui să ținem seama de acest lucru uh, pentru că nu putem să depășim timpul. Iar acum avem uh, șase propuneri de rezoluție în legătură cu Guinea. Verificăm uh, în clipa de față și examinăm propunerile a șase grupuri politice și uh, votăm punctul 10, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Au participat la vot 73 de colegi, 33 pentru, 34 împotrivă, deci uh, amendamentul cade. Domnul Higgins dorește să intervină, vă rog. German, Domnule președinte, îmi cer scuze, nu am cartela de vot, dar eu vreau să votez pentru această rezoluție. Ținem seama de acest lucru, dar asta nu poate să modifice rezultatul votului, chiar dacă votul dumneavoastră a fost pozitiv, pentru că atunci avem egalitate de voturi pentru și contra și se respinge. Încă o luare de cuvânt în legătură cu regulamentul, vă rog. Domnule președinte, îmi pare rău, nu am cartela de vot și eu vreau să votez împotrivă. Mulțumesc înregistrăm în procesul verbal. Dumneavoastră puteți și să ne dați și în scris această poziție, dar ați putea să încercați să vă aduceți cartelul. Iar acum amendamentul numărul 1, grupul ALDE și grupul Verzilor, de asemenea, avansat un amendament. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 74 de voturi exprimate, 32 pentru, 37 împotrivă, 5 abțineri. Amendamentul se respinge. Votăm în legătură cu uh, textul integral al acestei propuneri rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 74 de voturi exprimate, nimeni împotrivă, nimeni nu s-a abținut, deci 74 de voturi pentru. Deci, în felul acesta, noul text înlocuiește toate uh, amendamentele. Conform ordinii de zi, șapte propuneri de rezoluție în legătură cu Iranul. Uh, întâi propunerea a șapte grupuri politice. Votăm în legătură cu cifra opt printr-un vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, iar acum să punem la vot textul integral. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă toate propunerile de rezoluție în legătură cu acest subiect vor fi înlocuite de noul text și supunem acum la vot șase propuneri de rezoluție în legătură cu Sri Lanka. Verificăm întâi propunerea venită din partea a șase grupuri politice. în legătură cu cifra 1, amendamentul 1 din partea verzilor și uh, Alianței Libere Europene. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 2 uh, la cifra 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La punctul 11, amendamentul 3 din partea grupurilor verzilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La cel de-al treilea considerent, colegul Mann ne propune un amendament oral. Vă propun ca uh, să eliminăm acest considerent 3 pentru că situația jurnalistului Tisai Nayagam uh, nu este tratat și în ce privește efectele negative. Noi nu am uh, discutat asta nici în cadrul uh, ordinii de zi a plenarei. Poate cu altă ocazie vom reveni asupra acestui subiect. Deci interpretez asta ca o solicitare de a renunța la, cel de a, la considerentul 3. Există obiecții în legătură cu tare? Atunci supunem la vot a, a, această propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci se acceptă pro- amendamentul oral. Iar acum supunem la vot uh, textul integral. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 63 de voturi exprimate, 60 pentru, 3 abțineri. Se adoptă. Am ajuns la finalul voturilor. Vă comunic că PPE-ul a solicitat ca uh, doamna Gări să devină membru ale uh, Comisiei pentru uh, criza economică și financiară. Nu există obiecții, deci propunerea se acceptă. Domnul Posselt.